Bonjour à tous, nous allons commencer notre réunion. Donc nous allons commencer par l'adoption. Bună ziua tuturor. O să începem cu adoptarea ordinii de zi. Are cineva obiecții sau comentarii legate de proiectul de ordine de zi? Nu. Atunci, ordinea de zi este adoptată. Mai avem acum două minute, un minut pentru întrebări. Nu a fost comunicată nicio întrebare comisiei astăzi. Ca urmare vom considera că nu sunt întrebări. Mm, eu nu am nicio comunicare de făcut. Astăzi o înlocuiesc pe doamna Eva Jolie, care s-a în misiune în Senegal. Din partea mea nicio comunicare și trecem direct la punctul numărul 4. Comisia are vreun anunț de făcut? Nu, niciun anunț. Punctul 5. Reuniunea comună cu Comisia AFET pe tema alegerilor din Sudanul de Sud. Raportul delegației Parlamentului European responsabilă cu observarea alegerilor. Vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la această reuniune comună cu AFET pe tema alegerilor din Sudanul de Sud. Am onoarea să prezidez această reuniune împreună cu colegul meu, domnul Ioan Mircea Pașcu, care reprezintă Comisia pentru Afaceri Externe. Vă, re- vă amintiți cu siguranță că recent Comisia Dezvoltare și Subcomisia Drepturilor Omului a organizat un schimb de vederi comun pe situația drepturilor omului din Sudan după referendum, cu un accent pe situația din Sudanul de Sud și pe situația militanților pentru drepturile omului. Reuniunea noastră de astăzi are o, un obiectiv diferit o vom asculta, o vom asculta pe raportoarea noastră care ne va prezenta raportul delegației Parlamentului European privind misiunea de observare a alegerilor din Sudanul de Sud, anunțând rezultatele alegerilor și abordând principale mm, provocări care, la care trebuie acum mm, să se răspundă în cursul negocierilor care vor urma referendumului. Urez bun venit Uh, celor care vor lua cuvântul, colega noastră, doamna Maria Nedelceva, președinta Delegației de Observare a Alegerilor uh, din Sudanul de Sud, din partea Parlamentului European. Trebuie să vă cer scuze în numele colegei noastre, Veronique de Kaiser, care nu a putut veni astăzi pentru că este bolnavă. Îi urăm bun venit doamnei Rosalind Marsen, reprezentant special al Uniunii Europene pentru Sudan. Excelența sa, domnul Almansur Ibrahim Bolad Norudein, ambasador al Sudanului la Bruxelles. Îmi cer scuze dacă nu am pronunțat numele corect. Domnul Nazario, care reprezintă biroul de legătură al guvernului din Sudanul de Sud, pe lângă regatul Belgiei și pe lângă Uniunea Europeană. Colega noastră, Maria Nedelceva, va avea la dispoziție 10 minute pentru a prezenta raportul Parlamentului European și fiecare dintre ceilalți vorbitori va interveni timp de 5 minute. Va urma apoi un schimb de întrebări și răspunsuri cu deputații. Înainte de a da cuvântul primei vorbitoare, aș dori să vă exprim satisfacția în fața angajamentului profund al populației din Sudanul de Sud de a-și exercita dreptul de a alege propriul destin în cadrul acestui scrutin de autodeterminare, care constituie o etapă esențială în implementarea acordului global de pace. Aș dori de asemenea să salut anunțul de altfel, am primit rezultatele referendumului? Bun, se pare că până în momentul acesta nu am primit rezultatele, așadar nu pot să vi le prezint. În orice caz, invităm toate părțile implicate să rezolve fără nicio întârziere toate problemele care rămân restante în acordul global de pace, precum și toate celelalte aspecte post-referendum, respectând voința și alegerea democratică a populației din Sudanul de Sud. De asemenea, permiteți-mi să-mi exprim îngrijorarea față de situația din districtul Abei, în, fa- în uh, fața unei creșteri a violențelor de la Darfur, care au provocat 43.000 uh, de noi cazuri de persoane deplasate în afara frontierelor sudaneze și, de asemenea, o îngrijorare legată de dificultățile pe care le întâlnesc pe teren uh, persoanele care lucrează în misiuni umanitare. Doamna Ivanova Nedelceva. Mulțumesc, doamnă președintă. Dragi membri ai Comisiei Dezvoltare, dragi membri ai Comisiei AFET, vă mulțumesc pentru această invitație și pentru ocazia de a uh, vă împărtăși impresiile delegației Parlamentului European pe care am avut onoarea să o predizez și care a fost uh, formată din șase membri, cărora le mulțumesc pentru entuziasmul, angajamentul și implicarea și, și implicarea de care, au dovad, de care au dat dovadă aplicând codul de conduită. Îi mulțumesc doamnei de Kaiser pentru integrarea și cooperarea pe care a adus-o din partea Parlamentului European în cadrul misiunii de observare a alegerilor din Sudanul de Sud atât la Cartum cât și la Juba. Profit de această ocazie pentru a mulțumi reprezentanților secretariatului, fără de care această misiune nu și-ar fi atins scopul scontat. Prezentarea mea va avea două părți. În primul rând, mă voi referi la procesul electoral, așa cum s-a derulat la fața locului, și apoi voi prezenta un bilanț al provocărilor politice care încep să se contureze chiar din momentul votului, în ceea ce privește desfășurarea alegerilor. Vom repeta fără încetare că votul, procesul de vot a fost calm, liniștit și foarte bine organizat. În ziua alegerilor, în ciuda contextului anterior, nu s-au produs incidente majore. De asemenea, trebuie să reamintim că votul a durat șapte zile, ceea ce înseamnă în sine un obstacol suplimentar. Trebuie să salutăm, pe de o parte, eforturile celor două comisii electorale din nordul și din sudul Sudanului, eforturi pe care acestea le-au făcut în organizarea votului. Organizarea a fost una de nivel bun, atât la Khartoum cât și la Juba. de lungul misiunii de observare a legilor am putut beneficia de ajutorul echipei centrale a misiunii de observare ale um, alegerilor din partea Uniunii Europene. Au fost organizate briefinguri regulate cu șefa misiunii, uh, doamna Veronique de Kaiser și cu experții Uh, acestei misiuni, briefing-uri care au fost extrem de utile și de care a depins reușita misiunii noastre. În ceea ce privește provocările politice și le-aș numi și economice și sociale, pentru că nu sunt posibil de disociat de dezvoltarea viitoare a acestei țări, trebuie să subliniem următoarele aspecte. Am putea să examinăm aceste provocări într-un mod separat pentru nord și pentru sud și, în al doilea rând, am putea să vedem provocările pe care cele două țări le au în comun. Dacă luăm provocările pentru Sudanul de Nord, aici intră în calcul uh, problema respectării rezultatelor de către autoritățile de la Cartum. Acest lucru va fi o bază esențială pentru uh, continuarea uh, negocierilor până la data de 9 iulie, când se va proclama independența. Apoi se pune și problema deschiderii spațiului politic. Autoritățile de la Cartum trebuie să se adapteze unui context politic nou, să privilegieze pluralismul politic și să respecte diversitatea politică, etnică, culturală și religioasă, ceea ce va permite evitarea erorilor din trecut. Problema de la Darfur rămâne încă în suspans, dar cum misiunea noastră nu s-a deplasat la fața locului, nu voi permite să intru în detalii pe acest subiect. În orice caz, este important să reamintim că se siguranța lucrătorilor umanitari trebuie neapărat asigurată. O altă problemă, decizia Curții Penale Internaționale în ceea ce privește președintele El Bekir. Uh, o decizie de asemenea care este foarte importantă pentru evoluția situației. În ceea ce privește acum Sudanul de Sud, continuarea negocierilor și formarea unui guvern, iată problema cea mai importantă. Și aici trebuie să urmărim două puncte. În al doilea rând, intră aici respectarea pluralismului uh, uh, politic. Mișcarea de eliberare nu trebuie să cedeze niciunei încercări hegemonice. Forțele de securitate, armata, uh, rolul partidelor, toate aceste lucruri trebuie să fie bine clarificate. În al treilea rând, chiar în timpul referendumului am putut observa că se va pune în curând problema întoarcerii populațiilor deplasate, cele care au părăsit nordul pentru a merge spre sud, riscă să fie surprinse de condițiile de viață pe care le vor găsi acolo și, de asemenea, o altă problemă care va fi ridicată este problema de cetățenie, o problemă care este valabilă și pentru nord. O altă problemă, modul în care tânărul stat al Sudanului de Sud va reuși să integreze într-un timp atât de scurt atât de multe persoane. Și în cele din urmă, pe această bază am putea identifica și câteva provocări comune pentru cele două țări. În primul rând, problema frontierelor, cea mai urgent de rezolvat. Statutul districtului Abiei este încă incert. Trebuie găsită o soluție pentru a se împiedica izbucnirea de noi conflicte. De asemenea, trebuie notate uh, cele câteva mm, incidente de violență care au avut loc chiar în această regiune. În al doilea rând, deschiderea spațiului politic în cele două țări este un aspect care trebuie trebuie urmărit îndeaproape. Garantarea unui um, spațiu politic pluralist, garantarea diversității uh, etnice și religioase și prevalența uh, dreptului pe baza valorilor democratice. De asemenea, negocierile trebuie să uh, se poate realiza într-o atmosferă calmă și liniștită, pașnică, așa cum a fost ea și în timpul referendumului. De asemenea, cooperarea între cele două țări și dialogul trebuie să continue, pentru că, pentru moment, ele rămân interdependente. Și tocmai, având în vedere această interdependență, trebuie să observăm și să subliniem alte două aspecte. Pe de o parte, problema petrolului și pe de altă parte, problema datoriei este important să fie propuse proiecte veritabile de dezvoltare în favoarea celor două țări și aici Uniunea Europeană va avea rolul său de uh, jucat. Eh, trebuie asigurată stabilitatea, pacea, iar eh, resursele de petrol trebuie să fie profitabile pentru populația locală din cele două țări. În concluzie, trebuie să spunem că am asistat cu adevărat la un moment istoric, că votul s-a adecurs în condiții bune, dar trebuie să rămânem în continuare concentrați pe provocările care se deschid în imediata perioadă de după referendum și pe modul și să, și să vedem modul în care acestea pot fi depășite. Trebuie să subliniem încă o dată interdependența economică, politică și socială social a celor două țări și necesitatea ca, pe de o parte, cele două țări să-și continue dialogul și cooperarea și, pe de altă parte, Uniunea Europeană trebuie să rămână prezentă și să își continue relațiile cu cele două state. Și în cele din urmă, un ultim punct, poate puțin prematur, dar este important să reflectăm totuși la poziția Uniunii Europene și la comportamentul pe care îl vom avea după data de 9 iulie. Este important să anticipăm acest uh, moment pentru ca recunoașterea unui nou stat să nu fie ceva care să ia prin surprindere statele membre. Uh, nu trebuie să există mesaje diferite. Un Europeană trebuie să vorbească cu aceeași voce. Și referendumul din Sudanul de Sud rămâne primul referendum organizat după crearea Serviciului European de Acțiune Externă. Vă mulțumesc! Ah, mulțumesc! Urmează doamna Rosalind Marțen. Mulțumesc! Dezbaterea de astăzi privind referendumul din Sudanul de Sud este una care intervine la momentul potrivit Rezultatele se vor anunța la Cartum chiar în această masă. Mai, degrab, mai precis la ora 5 jumătate ora Bruselului, în această masă, și știm foarte bine că la acest vot au participat și vicepreședintele și președintele Sudanului. Rezultatele probabil că vor confirma rezultatele preliminare care arătau o majoritate de 98,8% Uh, pentru. Este un moment istoric. Uniunea Europeană felicită poporul din Sudanul de Sud și uh, pe toți sudanezii pentru modul exemplar în care s-a desfășurat acest referendum. De asemenea, Uniunea Europeană apreciază modul în care autoritățile au organizat acest referendum în ciuda multor, multor provocări pe care le-au trebuit să le întâmpine. Știm foarte bine că majoritatea celor care au participat și-au exprimat dorința de a avea un stat independent. Acest referendum reprezintă, bineînțeles, un simbol al uh, implicării sudanezilor înșiși, dar și al celor din exterior, pe plan diplomatic, inclusiv Uniunea Africană uh, Um, dar și în Africa de Sud cu președintele Mbeki. De asemenea, sprijin din partea Națiunilor Unite, a Uniunii Europene și a Statelor Unite. Sudanul s-a aflat ca prioritate pe agenda de lucru a um, Consiliilor Afacerilor Externe din, uh, ale Uniunii Europene, inclusiv în decembrie anul trecut, subliniind cât de important este să avem un referendum credibil um, la momentul potrivit și pașnic. Același mesaj a fost transmis de Ban Ki-moon la New York în uh, septembrie anul trecut la o întâlnire în alt nivel și la alte întâlniri care au urmat apoi ale Consiliului de Securitate a ONU. Și eu am dorit să subliniez același mesaj în toate contactele mele cu omologii sudanezi, arătând cât de importantă este, este acest angajament diplomatic. Uh, misiunea de observare a UE a alegerilor a fost foarte mult apreciată în Sudan pentru că, nu în ultimul rând, arată importanța și impactul diplomației europene uh, pe plan internațional. Doamna de Kaiser a primit mulțumiri personal și s-a subliniat cât de importantă a fost această misiune de observare pentru a crea încredere în procesul de uh, Eh, electoral, deci de a referendumului. Vreau și eu să-i mulțumesc doamnei de Kaiser și doamnei Nedelceva pentru că au condus această delegație din partea Parlamentului. Uniunea Europeană a furnizat de asemenea finanțare, precum și expertiză pentru a sprijini autoritățile sudaneze care au organizat referendumul fără a vorbi direct despre rezultatele finale, vreau să spun că orice ar fi Uniunea Europeană consideră că acestea sunt o expresie a voinței democratice a uh, poporului din Sudanul de Sud. Uniunea Europeană dorește o dezvoltare strânsă cu această regiune în anii viitori și acest lucru se va întâmpla într-adevăr uh, începând cu uh, uh, 9 iulie 2011, iar doamna Ashton va pronunța un discurs oficial în acest sens astăzi. Uniunea Europeană salută implicarea guvernului din Sudan care respectă rezultatele referendumului de la Khartoum și mai ales de la Juba. Am participat la întâlniri inclusiv la Addis Abeba în care s-a arătat faptul că guvernul de la Khartoum este primul care va recunoaște noul stat din Sudanul de Sud. Autodeterminarea și referendumul pentru Sudanul de Sud sunt succese răsunătoare. Bineînțeles că provocările ne așteaptă. Este foarte important ca uh, principalele politici să fie, sau principalele partide politici, politice să se reunească pentru a putea să schițeze viitorul uh, acestei, acestui nou stat. Nu trebuie să uităm potențialul de violență care ar putea să izbucnească în regiune în urma anunțării rezultatelor și este clar că trebuie căutate în continuare soluții durabile pentru a permite coexistența comunităților. în uh, zonele din uh, anumite zone evidențiate în, în uh, acordul integral trebuie urmărite în continuare cu global, trebuie urmărite în continuare cu multă atenție, inclusiv tot ce înseamnă probleme de securitate, economice, venituri din petrol și așa mai departe. Uh, salutăm faptul că ambele părți au hotărât să uh, respecte acordul în ceea ce privește noile frontiere și așa mai departe. Însă mai există probleme care merită să fie monitorizate cu atenție. Uniunea Europeană a oferit sprijin uh, financiar și asistență tehnică pentru echipa președintelui sud-african Mbeki. Atât sudul cât și nordul vor fi implicate, sperăm noi, în promovarea valorilor democratice și propășirea uh, binelui comun pentru uh, ambele state. Noi vom intensifica dialogul cu ambele părți și sperăm că cele două state vor fi viabile. Uniunea Europeană s-a angajat deja pentru a oferi asistență um, populațiilor vulnerabile, inclusiv în uh, zona de est-est a Darfurului, în zonele acelea de tranziție. Miniștrii de externe ai UE uh, doresc să intensifice sprijinul financiar pentru Sudan, inclusiv probabil o ușurare a datoriei. Va exista și asistență financiară suplimentară pentru Sudanul de Sud, inclusiv pentru agricultură, infrastructuri și uh, Um, consolidarea capacităților. Noi ne dorim o strategie pe termen lung în acest sens și consider că Sudanul de Sud uh, va reuși să profite de această asistență tehnică în viitor. Dezbaterea noastră s-a concentrat pe referendumul din Sudanul de Sud, dar să nu uităm Darfurul. Acesta a beneficiat de multă atenție pe plan internațional. Uniunea Europeană continuă să-și arate îngrijorarea extremă în ceea ce privește climatul de violență de la Darfur. Cerem încetarea ostilităților și uh, un acord uh, de pace. Vom intensifica eforturile pentru a, a încuraja toate părțile să intre în procesul de pace și sperăm că acest lucru să fie încununat de succes continuăm să îndemnăm guvernul uh, din Sudan să coopereze cu Tribunalul Internațional, uh, Penal Internațional. Vă rog să respectați timpul de vorbire, spune doamna președinte, pentru că dacă nu, uh, nu mai respectăm agenda de lucru, ordinea de zi, vă rog frumos. Răia doamna Marsen, după 9 iulie vom avea două state care înlocuiesc Sudanul actual, fiecare cu Constituția sa și în ambele capitale se vorbește despre un nou aranjament de putere constituțional și așa mai departe. Uniunea Europeană are un rol aparte Uh, de jucat în acest nou context politic și instituțional și popoarele din ambele um, țări au nevoie de sprijinul Uniunii Europene în aceste momente aparte. Mulțumesc foarte mult! Vreau să reamintesc tuturora că trebuie să respecte timpul de vorbire pentru că de fiecare dată avem aceleași aceleași probleme, nu terminăm la timp. Așa că vă rog frumos să respectați cele 5 minute pentru a respecta uh, timpul fiecăruia, deci dau cuvântul domnului ambasador al Sudanului. 5 minute, vă rog. Thank you, Madam Chairperson. Honorable members, Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri, doamnelor și domnilor. Bună ziua! Mulțumesc Comisiei DEVE pentru invitația de a participa la acest eveniment. Apreciez efortul ambasadei Sudanului la Uniunea Europeană pentru implicare. Instituțiile europene au jucat un rol important în perioada care tocmai s-a încheiat și ne dorim o participare și mai mare din partea Uniunii Europene în Sudan în anii următori populația din uh, sudul Sudanului au muncit, au, s-au implicat la semnarea acestui acord de pace. Guvernul și-a asumat răspunderea de a accepta această decizie de autodeterminare a Sudului Sudanului într-un spirit de cooperare. Aici sunt incluse numeroase elemente, cum ar fi cetățenia, moneda, apa și alte probleme încă nerezolvate din zonă. Abordarea guvernului este un semnal puternic, un semnal istoric care arată legătura dintre populațiile din sud și din nord. Acestea vor fi o bază pentru relația între cele două state după luna iulie anului 2011. În ceea ce privește cetățenia, președintele Republicii a anunțat anul trecut că cetățenii din Sud nu vor fi expulzați și nici nu își vor pierde proprietățile. În ceea ce privește cetățenia, acest, uh, acesta este un subiect sensibil pentru populație. Se caută o rezolvare a tuturor acestor probleme. Este tot un semnal în ceea ce privește ajungerea la un acord de pace. S-a ajuns la concluzia că nu vor exista conflicte în ceea ce privește acest subiect. În ceea ce privește trecutul negocierilor, în ceea ce privește chestiunile cele mai importante, partidele au spus că într-adevăr se va ajunge până la urmă la un acord, însă mai este foarte multă muncă de făcut. Există acea datorie externă, o lipsa dezvoltării și acestea sunt puncte slabe ale Sudanului. Procesul de pace început în această țară face o, deschide calea spre dezvoltare. E nevoie de o mobilizare a tuturor resurselor în această direcție. Însă, ținând cont de situația de acum din țară, e nevoie de asistență comunitatea internațională s-a implicat și acum trebuie finalizați ultimii pași pentru consolidarea acestui proces. Sudul Sudanului trebuie să cunoască o dezvoltare rapidă. Sudanul trebuie să fie ajutat și salutăm uh, faptul că Uniunea Europeană vrea să ne ajute în ceea ce privește datoria externă, însă avem nevoie și de ajutor adițional. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Merci beaucoup. La parole est à monsieur... Mulțumesc foarte mult. Domnul uh, Nazario are cuvântul. Bien sûr. Tot 5 minute. Uh, excelencies. Mulțumesc, doamnă președinte. Excelență, stimați membri ai Parlamentului European. În primul rând doresc să le mulțumesc organizatorilor care au permis să ne aducem și noi mesajul în legătură cu această chestiune importantă. Guvernul din sudul Sudanului e mulțumit de felul în care au avut loc alegerile. Procesul a fost unul pașnic și reflectă voința democratică a poporului din Sudanul de Sud. Ei au vorbit și au vorbit clar pentru independență, pentru autodeterminare în sudul Sudanului. comunitatea internațională trebuie să recunoască rezultatul referendumului la timp. Asistența trebuie să continue pentru Sudanul de, stud, de Sud, așa cum se va declara în luna iulie în 2011. Sudanul de Sud acceptă angajamentul președintelui Arbașir și se recunoaște voința poporului din Sudanul de Sud. Ne dorim să existe două state viabile într-o situație de pace. În lunile care vor urma, guvernul din uh, sudul Sudanului se va concentra pe implementarea completă a acordului pentru uh, pace, acordului global pentru pace. Guvernul din Sudanul de Sud se va folosi de timpul pe care îl mai are, astfel încât să construiască o relație constructivă cu Nordul. Guvernul din Sud se va angaja în ceea ce privește rezolvarea tuturor problemelor care mai rămân cât de curând este posibil, în special acelea care sunt foarte importante în ceea ce privește viitoarea relație dintre Nord și Sud, adică granițele, cetățenia, petrolul și securitatea. Însă vom fi foarte atenți la termenii acordului global de pace. Acestea sunt precondiții pentru independența despre care vorbim. Deși au existat niște incidente de securitate în ultimul timp, acestea au fost abordate, însă trebuie să găsim o soluție pe termen lung și asta repede. Sudul și nordul Sudanului au convenit să încheie un acord până la sfârșitul lunii martie. Guvernul Sudanului vede două posibile soluții. Prima, un referendum care trebuie să fie organizat la ABA, conform termenilor acordului global de pace. Apoi, un transfer al acestui district printr-un acord părții de sud. Va trebui să se țintă cont de uh, protocolul în ceea ce privește discu- uh, districtul ABA. În al doilea rând, guvernul din Sud va ajunge la un acord cu diferitele populații nomade, prin care se va asigura că poate să îi ajute și să le uh, faciliteze accesul la apă. Guvernul din Sud se pregătește activ continuă munca începută în ceea ce privește buna guvernanță, construirea de instituții și stabilirea unei uh, democrații multipartide. Referendumul este, de fapt, o demonstrare a faptului că guvernul din Sudanul de Sud recunoaște maturitatea și voința cetățenilor săi guvernul din Sud, a început deja să acționeze, are deja planuri în ceea ce privește un comitet de revizuire constituțională. După independență, guvernul din Sud va dori să facă parte din cele mai importante organizații internaționale, cum ar fi Uniunea Africană, Națiunile Unite, și, de asemenea, și în cadrul importantelor instituții financiare. Își va dori să aibă acces la instrumentele cele mai importante, printre care și cele care țin de drepturile umane. Și acestea sunt, niște, sunt o prioritate pentru noi. Ne-am bucurat dacă am primit asistență suplimentară în ceea ce privește continuarea muncii noastre. Guvernul din Sud ia în considerare și următoarea posibilitate. Sudanul de Sud ar, trebui, ar putea să uh, dorească să facă parte din Comisia pentru Asigurarea Păcii. Însă, întâi, trebuie să putem să folosim așa cum trebuie acest for internațional. Cerem comunității internaționale să aibă răbdare până ce ne stabilim și evaluăm prioritățile. Guvernul din Sud își dorește acțiune internațională rapidă în ceea ce privește datoria externă a Sudanului, indiferent de cum va fi proporționată până la urmă această datorie. Atât nordul cât și sudul Sudanului vor avea nevoie de sprijin internațional în ceea ce privește datoria externă. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președintă. Mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră. Începem acum schimbul de opinii cu colegii deputați. Trei minute pentru fiecare vorbitor. Doamna Teo Caros are cuvântul. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι, από τις προσωπικές μου εμπειρίες, τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει κάποιος σε μια επικοινωνία. Mulțumesc! Știu uh, ce se întâmplă când vorbim despre un referendum sau despre alegeri. Și în Europa și în Statele Unite observăm cât de dificil este pentru colegii noștri, ce muncă dificil au și pentru colegii care au mers în Sudanul de Sud, munca lor a fost una foarte dificilă, de aceea doresc să le mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc și Mariei. Am primit o lecție în ceea ce privește democrația și cred că putem să fim mândri de acest lucru. Cred că trebuie să acceptăm rezultatul referendumului. Sunt sigură de următorul lucru. Așa cum am spus, trebuie să respectăm acest rezultat și trebuie să sprijinim acele țări care vor fi rezultatul acestui referendum. Ele trebuie să se dezvolte din punct de vedere economic, dar și democratic. Nu știu cum care va fi reacția Uniunii Europene, dacă va fi una unică dacă vor fi într-adevăr respectate principiile Uniunii Europene. Vom vedea ce caz în ce, caz, în ce situație ne vom afla. În acest punct doresc să vă mai amintesc de ceva. Unii dintre dumneavoastră probabil vor râde, vor avea un râs ironic, dar și aici și și în alte instituții în Uniunea Europeană se întâmplă următorul lucru. Un referendum care a avut loc în Cipru nu a fost niciodată respectat și am încercat de mai multe ori să îi pedepsim pe ciprioți pentru acest lucru și această situație nu se poate repeta. Mulțumesc! Ok. Uh, Monsieur Zeller, maintenant. Domnul Zeller, acum. Trei minute. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. Și eu doresc să-i mulțumesc Mariei Nedelceva, doamnei de Kaiser Trebuie să ținem cont că aceste două doamne s-au ocupat de această muncă în ceea ce privește misiunea de observare a alegerilor. Ele s-au, au prezidat această misiune. Munca lor nu a fost una ușoară. Și eu am avut onoarea de a participa la această misiune și m-am întors uh, impresionat. În primul rând, vorbim despre o țară care nu are niciun fel de infrastructură. Și totuși a avut loc un referendum într-un cadru normal și rezultatul îl vom vedea în această seară când acesta va fi făcut public. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat, le mulțumesc observatorilor care au participat la misiunea noastră desfășurată în condiții grele și le mulțumesc și observatorilor din Sudan care s-au ocupat și de supravegherea înregistrării voturilor anul trecut în noiembrie. Iar ei s-au alăturat nouă pe parcursul uh, desfășurării evenimentelor. Vorbim de un moment istoric. Pentru prima oară în Africa se schimbă niște granițe, granițe statale care își aveau rădăcina din, încă din timpurile coloniale. Președintele țării vecine, președintele Ciadului, uh, s-a exprimat săptămâna trecută și probabil că ceea ce observăm acum în, de, în Sudanul de Sud va fi un semnal și pentru celelalte state africane. Provocările în ceea ce privește Sudanul de Sud, acestea sunt imense și s-a spus deja câte ceva despre ele. Mai mult de 80% din populație e analfabetă, 70% sunt populații nomade. Așa cum am spus, aici nu există niciun fel de infrastructură. Relațiile dintre nord și sud trebuie să fie clarificate. Cele mai noi informații pe care le-am primit sunt următoarele. Există anumite conflicte. Acum au murit între 30 și 50 de soldați în uh, nordul Sudanului, iar uh, din sud și și din nord auzim de anumite armate de rezistență care și-au consolidat acum și-au intensificat activitățile rămâne o întrebare deschisă și aici Uniunea Europeană trebuie să se implice. În ceea ce privește societatea civilă aceasta trebuie trezită, trebuie să muncim împreună cu societatea civilă de acolo, astfel încât să se poată construi un nou stat. Altfel nu se poate. Și de aceea cred că e nevoie de o strategie în care să fie implicate și celelalte state din Africa Centrală e o nouă provocare pentru serviciul extern, pentru serviciul de acțiune externă al Uniunii Europene. Europa se află și ea în fața unei provocări pentru că nu prea suntem prezenți în această regiune. Mulțumesc! De parole. Doamna președintă, mulțumesc! Domnul Fisa are acum cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc, președintă. Și eu doresc să o felicit pe veronique de Kaiser și pe doamna Nedelceva pentru excelentele eforturi pe care le-au desfășurat în fruntea acestei misiuni, o misiune care a fost un adevărat succes. Cunosc prea bine dificultățile acestui gen de misiuni pentru că eu însumi tocmai m-am întors din uh, Niger, unde am uh, făcut parte dintr-o misiune de observare din partea Uniunii Europene și mi-am dat seama care sunt dificultățile cu care se confruntă acest gen de misiuni de observare. Sigur că nu suntem aici ca să vorbim despre Niger, sper că după al doilea tur de scrutin de acolo o să pot și eu să vă fac un raport în fața comisiei, dar revenind la problema Sudanului, am o întrebare legată mai precis de frontiere. Dacă am înțeles bine, trebuia să aibă loc un uh, referendum și pentru regiunea Abiei și pentru alte regiuni care se află încă în uh, conflict. Și aș dori să primesc mai multe informații despre evoluția situației din aceste regiuni. Care sunt diferitele puncte de vedere ale Nordului și Sudului pe acest subiect? Mulțumesc, domnul Gheorens are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Am patru puncte de subliniat. În primul rând, acordul de pace care a dus la referendum este un acord de pace inteligent. Și Negocierea sa a fost posibilă datorită talentului și implicării reprezentanților Uniunii Europene, Regatului Unit, Norvegiei și, bineînțeles, domnului, datorită domnului John Garang, care însă a decedat în mod accidental acum câțiva ani. Spuneam că este un acord inteligent și cred că rezultatele referendumului confirmă acest lucru. În al doilea rând, rămân totuși niște dispute importante care trebuie rezolvate. Uh, Sudanul de Sud are 2000 de kilometri de frontieră cu Nordul, deci cu Sudanul, și Omar el-Bashir voia să rezolve această problemă înainte de referendum, iar reprezentanții Sudului voiau să rezolve problema după. În orice caz, problema a rămas nerezolvată pentru un moment. Din punct de vedere economic, de asemenea, problema petrolului, a repartizării încasărilor um, care provin din resursele petroliere nu a fost nici ea rezolvată. S-a vorbit și despre destatoria externă, s-a vorbit despre faptul că există deja niște precedente care pot fi utilizate în ce privește precedentele situații de separare. Și mai rămâne de văzut modul în care uh, se va organiza statul nou creat. Frontierele, gestionarea petrolului, datoria externă, toate aceste lucruri sunt fundamentale. Și ceea ce mă interesează pe mine este o problemă legată atât de... Uh, întrebarea mea este adresată tuturor reprezentanților și anume de ce elemente dispuneți pentru moment pentru a vă asigura de viabilitatea acestui nou stat și ce măsuri ar trebui luate tocmai pentru a îi asigura viabilitatea. Știți prea bine care sunt termenele de programare, știți prea bine care, sunt, uh, care este situația cât, cât de dificilă este situația la început, toată lumea se va uita către uh, Sudanul de Sud, să vadă dacă merg bine lucrurile, dacă există fonduri și pe cât sunt de entuziasmat de modul în care a fost negociat acest tratat și eu însumi aș, am putut să particip în numele Uniunii Europene în 2005, dar pe atât sunt de preocupat și de aspectele economice și de cele legate de viabilitatea acestui proiect. Cred că trebuie să facem un pariu pentru viitor, dar în același timp trebuie să cunoaștem câteva elemente necesare. Și să putem face, ca să putem face o evaluare corectă. Iată așadar informațiile de care am nevoie pentru a mă simți mai liniștit. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Pașcu. Thank you very much. 5 minute. Mulțumesc. Trebuie să vă spun că este un subiect extrem de important care se leagă de aspecte politice, aspecte geostrategice și din punctul de vedere a ceea ce se întâmplă acum în Africa de Nord, sigur că ceea ce Uh, situația din Sudan este una crucială și sper că această împărțire uh, pașnică a țării ca răspuns a voinței populației din Sud va fi o bază pentru consolidarea instituțiilor noului stat și pentru demararea colaborării cu celelalte state. Noi trebuie să contribuim la acest proces. Într-o situație contrară, problema ar fi cu adevărat foarte periculoasă pentru că ea ar fi legată de multe alte probleme ale regiunilor din jur, ale zonei. Mulțumesc! On peut repasser la parole maintenant à... Vom da cuvântul din nou domnului Nazario pentru două minute. Uh, thank you, Madam Chair. Concerning the question on the issue of the... Mulțumesc. La problema cu, legată de frontiere. Cred că ceea ce am realizat deja împreună cu Nordul este că am ajuns la un acord privind demarcarea a 80% din frontierele dintre Nord și Sud. Ceea ce rămâne este partea regiunei Abiei și mai rămân și mai rămân și regiunile din nord-vestul Sudanului, regiuni îndepărtate, iarăși o parte contestată. Perioada care a mai rămas acum în conformitate cu Perioada rămasă așadar, conform spuselor celor două guverne, este suficientă pentru rezolvarea problemelor legate de frontieră. Ambele părți s-au angajat să finalizeze acest proces în mod pașnic și ne vom asigura în acest mod că vom obține niște frontiere pașnice cu o evoluție dinamică. Acum celelalte două regiuni care au fost evocate. Din punctul nostru de vedere, aceste două regiuni fac parte din nord și în baza frontierelor pe care le-am moștenit în urma independenței, pentru noi aceste două regiuni fac parte din nord. Dar există aici două protocoale care permit rezolvarea acestui gen de probleme cu uh, guvernul central și acest uh, protocol uh, dă dreptul organizării unei, orga- unei consultări acest lucru s-a uh, organizat deja pentru Brunei și uh, sperăm că se va organiza în același mod și pentru cealaltă regiune. A treia regiune, ea este, uh, regiunea Abiei, este în continuare într-o mm, fază de uh, contestare. Uh, Guvernul uh, Sudanului de Sud este, uh, s-a angajat să rezolve această problemă în perioada care a mai rămas până în iulie, până în martie, îmi cer scuze. Și a mai fost o întrebare legată de modul în care putem să garantăm viabilitatea acestui nou stat sau ce elemente avem la dispoziție astăzi pentru a spune că acest stat va reuși. Primul element pe care îl avem și de care suntem siguri este voința noastră puternică de a reuși. Avem această dorință. Populația din Sudanul de Sud are o lungă istorie de, de, de zbuciumată și, și este pe deplin convins că trebuie să reușească. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul excelența sa, ambasadorul Sudanului. Trei minute. Thank you, Madam Chairperson. Mulțumesc, doamnă președinte. Încă o dată vreau să mulțumesc uh, membrilor și celorlalți care au uh, intervenit, care au definit nevoia de continuare a angajamentului în regiune. Într-adevăr, chiar și înainte de referendum s-au exprimat temeri legate de o anumită violență care ar fi putut să izbucnească. Însă poporul din Sudanul de Sud a arătat că este suficient de înțelept și că știe foarte bine cum stau lucrurile. Acum, în ceea ce privește această situație care încă nu s-a limpezit, pot să vă confirm nu numai probabilitatea, dar și capacitatea reală a sudanezilor de sud de a rezolva problemele care pot să mai fie obstacole în calea dezvoltării. M-am concentrat mult pe dezvoltare în discursul meu. Poporul din Sudanul de Sud, dar și din cel din Nord, sunt hotărâți să nu fie deturnați din acest, acest drum al dezvoltării și vreau să vă spun că chestiunile care încă mai sunt de rezolvat nu vor duce la război în Sudan. Cele două părți au reușit să evite războiul și această decizie este una uh, definitivă. Sunt convins că ambele părți vor dori să continue pe acest drum al dezvoltării. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Urmează doamna Marsden, două minute. Mulțumesc foarte pe scurt. În ceea ce privește viabilitatea, în special în privința Sudului, guvernul de acolo a luat inițiativa în acest sens și Uniunea Europeană oferă în acest moment 150 de milioane de eh, euro program de asistență pentru a sprijini populația de acolo. Ne dorim să aducem în plus și alte fonduri, inclusiv pentru agricultură, infrastructuri și dezvoltarea capacităților și aceasta în coordonare cu guvernul de acolo, dar și cu Națiunile Unite și cu alți donatori. În ceea ce privește consultările populare, acum noi uh, acordăm o mare atenție acestui aspect în cadrul uh, acordului global uh, și populația are dreptul să se exprime în cadrul acestor audieri publice, tematice și adunări alese vor face recomandări și vor monitoriza și atrage atenția asupra anumitor erori care vor fi făcute și acest lucru se va concretiza la sfârșitul perioadei interimare. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune doamna președintă. Urmează doamna Nedelceva pentru 5 minute. O să fiu uh, încă și mai succintă. În primul rând îi mulțumesc uh, doamnei Marzen și domnilor ambasadori pentru intervențiile lor. Mulțumesc tuturor colegilor care au vorbit despre aceste chestiuni uh, spinoase și ca și concluzie vreau să fac practic o sinteză a celor trei principale mesaje pe care eu le-am reținut din partea tuturor celor care au vorbit și cărora le mulțumesc. În primul rând, mesajul legat de atmosfera pașnică care trebuie să fie menținută astfel încât toate problemele să poată să fie rezolvate. Apoi, un alt mesaj comun și anume că provocările politice nu pot fi separate de cele economice pentru ambele state și apoi un al treilea mesaj, și anume să fim răbdători, să așteptăm să se așeze lucrurile și să avem încredere în autoritățile ambelor state care vor organiza lucrurile în perioada ulterioară. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru această uh, dezbatere foarte interesantă vreau să vă propun să trecem direct la punctul 7, pentru că doamna de Keisner n-a sosit și dacă dânsa sosește, atunci vom trece la punctul 6, până în altul la 7. A, a venit totuși. Doamna Grez. Doamna Grez, vă las timp să vă instalați. Merci de quitter les lieux en silence, s'il vous plaît. Vă rog să nu faceți prea mult zgomot atunci când părăsiți sala, vă rog. S'il vous plaît, nous allons continuer la séance. Donc tous ceux qui n'ont se să continuăm. je deci, vă rog uh, să vă hotărâți dacă rămâneți sau dacă doriți să ieșiți din sală, în orice caz în liniște. Acum o să vedem uh, proiectul de aviz al doamnei Grez pentru Comisia Ocupare în ceea ce privește dimensiunea exterioară externă a politicii sociale, promovarea normelor sociale și ale muncii, precum și responsabilitatea socială a întreprinderilor europene. Este vorba de dimensiunea externă a politicii sociale. Vă rog frumos, este chiar neplăcut, deci continui. E vorba de dimensiunea externă a politicii sociale, care se referă la activitățile și inițiativele UE care promovează normele de muncă și normele sociale în țările terțe. Dau cuvântul doamnei Grez, 10 minute pentru prezentarea dânsei. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, mă bucur că acest aviz uh, este analizat și sperăm că părerile noastre uh, și opiniile noastre vor fi preluate de Comisia Ocupare și care au legătură cu dezvoltarea. Câteva remarci preliminare care mi se par fundamentale. Normele de muncă sau în privința muncii trebuie să fie incluse și să aibă un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, să fie constrângătoare. Acest lucru este absolut esențial dacă ne dorim o evoluție socială și politică stabilă într-o anumită țară, ceea ce intensifică și relațiile comerciale, să nu uităm acest lucru. Așa că cu cât aceste norme sunt mai dragonice, cu atât avem și o stabilitate politică mai marcată în acea țară. Vreau să vă spun că sunt puțin dezamăgită de raportul pe care l-am primit, l-am primit, pentru că, uh, practic, se acordă o preferință foarte puternică aspectelor comerciale ale tratatelor de liber schimb, iar dispozițiile sau prevederile sociale nu sunt prezentate decât ca obiective de atins și nu au niciun fel de conotație juridică sau nu au caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Iată prima observație. A doua observație. Consider că trebuie să facem în așa fel încât să adăugăm o clauză socială tuturor acordurilor de comerț exterior pe care le încheie UE și, bineînțeles, Uh, și tot uh, ce înseamnă acorduri la nivelul OMC-ului. În al treilea rând, vedem cât de greu este să se pună în aplicare toate aceste norme sociale, pentru că, practic, uh, acestea sunt puse în aplicare numai pe bază de voluntariat. Și cred că și aici trebuie să aducem stimulente, dar și sancțiuni dacă normele nu sunt, uh, explicate, uh, uh, nu sunt respectate, atât în cadrul acordurilor regionale, cât și în cadrul celor bilaterale. În sfârșit, a patra observație. O să cer ca să nu avem acele multiple derogări pe care le constatăm astăzi, derogări sau excepții de la regula generală. Mă refer la uh, zonele Portofranco, industriale și cele care se ocupă cu exportul. A cincea propunere uh, vizează raportul între Organizația Internațională a Muncii și OMC-ul. Vă amintiți că identificam uh, importanța stabilității politice și sociale a unei țări și normele sociale, dar nu trebuie să uităm că nu trebuie să promovăm comerțul care, practic, sabotează uh, dezvoltarea unei țări și dezvoltarea ta, sa socială. Cred că este util și necesar necesar ca Organizația Internațională a Muncii să poată să trimită rapoarte de expertiză OMC-ului și, dacă există un litigiu, să existe o posibilitate de recurs, ceea ce nu se poate astăzi, în acest moment. A șasea observație se referă la ideea de a Uh, face în așa fel încât cei care se fac vinovați de încălcarea acestor acorduri să poată să fie trași la răspundere. Și aici îmi pare rău că raportul, în forma sa actuală, merge mult pe abordarea voluntară și nu legată încă o dată de obligațiile juridice în ceea ce privește normele muncii. Iată deci, pe scurt, uh, observațiile mele pe baza acestui raport. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează domnii deputați, domnul Berman. Merci, la Je parle ici au nom de... Mulțumesc. Vorbesc aici în numele raportorului din umbră mm, pentru raportul doamnei Catherine Grez. Ceea ce este important aici este că s-a subliniat importanța Organizației Internaționale a Muncii, importanța sa absolută. Și aici, Catherine, aveți dreptate. Uniunea Europeană ar trebui să adauge o clauză socială la toate acordurile de comerț exterior ale Uniunii Europene, aducându-și astfel contribuția pentru ca toate convențiile principale ale OIM să fie uh, respectate nu numai în întreprinderile noastre, ci și în cele din uh, întreaga lume. Uh, totuși, Patrice Tilonian face câteva observații în plus față de complimentele pe care le face la adresa acestui raport. Trebuie să ne asigurăm că dimensiunea socială devine un pilon de bază pentru noul Serviciu European de Acțiune Externă. Până în prezent, acțiunea externă a Uniunii Europene s-a concentrat pe dezvoltarea acordurilor de liber schimb și mai puțin pe partea de dezvoltare. Aceste acorduri uh, de liber schimb sunt de altfel uh, trebuie să, să includă o dimensiune socială mai marcată. Uniunea Europeană trebuie să facă tot ce este posibil pentru ca instituțiile financiare internaționale și multinaționalele să pună dimensiunea socială în centrul acțiunilor lor atunci când intervin în țări în curs de dezvoltare. Și a face toate eforturile necesare nu înseamnă o invitație amabilă, ci înseamnă luarea de măsuri constrângătoare, obligatorii. Și dacă Parlamentul nostru are o legitimitate pentru a trata astfel de probleme, totuși credem că este indispensabil ca și Comisia uh, să implice într-un mod mai uh, aprofundat sindicatele și organizațiile non-guvernamentale, atât în ceea ce privește politicile comerciale din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, cât și în cadrul celorlalte instanțe internaționale, în ceea ce privește toate uh, convențiile și uh, documentele cu caracter internațional. Mulțumesc, domnul Fiza, să are cuvântul. Gracias, señora presidenta. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Ca raportor din umbră din partea Partidului Popular European, sunt de acord cu cele spuse de colega mea. Am niște întrebări în ceea ce privește punctul 6, în ceea ce privește răspunderea socială a întreprinderilor. Cred că este destul de dificil să avem niște reguli juridice în ceea ce privește acest punct. Situația destul de dificilă e nevoie de noi reguli care să treacă de dimensiunea socială. Există un alt punct care mă îngrijorează și pe care îl uh, găsim în expunerea de motive a raportului și anume în ceea ce privește situația Chinei în Africa. Abia m-am întors din Nigeria și aud aceleași probleme și anume cele legate de China. China nu respectă principiile de bază în ceea ce privește drepturile omului și contractele. De curând s-a construit un uh, pod în uh, Nigeria, s-au folosit muncitori chinezi care trăiesc într-o tabără de muncitori, dar nu s-a angajat nici măcar un nigerian în acest proiect. Vorbim de un dumping social în acest caz, unul pe care companiile europene nu și-l permit. Ele trebuie să respecte anumite reguli, însă China nu respectă niciun as, niciun, nicio astfel de regulă. Autoritățile se gândesc că munca când se implică europenii, munca ține mult mai mult și de aceea le mai ușor să lucreze cu chinezii pentru că nu există aceleași termene limite, aceleași condiții, astfel încât munca este mult mai repede dusă la bun sfârșit. Noi nu dorim să ne vedem companiile și muncitorii discriminați în acest fel, așa că trebuie să luăm măsuri. Trebuie să ne gândim la niște sancțiuni pentru astfel de cazuri, în acest caz China, care nu respectă condițiile. Teocarus. Doamna Teocarus, aveți cuvântul. Ευχαριστώ κύριε Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este foarte important să atragem atenția Uniunii Europene asupra răspunderii sociale. Aceasta este un element important și de asemenea să atragem atenția că trebuie să-și ducă la îndeplinire îndatoririle juridice. Dacă vom acționa așa, vom putea să adresăm probleme foarte grave în ceea ce privește acele popoare care au nevoie de asistență. Ei nu fac o diferență între ceea ce primesc dacă vorbim de ajutor umanitar sau ajutor de dezvoltare în momentul în care au nevoie de acest ajutor din partea noastră. Să ne gândim la întreprinderi să ne gândim la responsabilitatea întreprinderilor și cum ar putea fi pusă aceasta în aplicare pentru acei care au nevoie de ea. Dacă vom acționa așa, facem un, un pas important pentru toți cei implicați. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Gheorens. Două minute. Mulțumesc. Și eu, la rândul meu, aș dori să ridic câteva puncte de reflexie față de ceea ce spunea doamna Gres, care îi mulțumesc. Este bine să existe norme sociale, standarde sociale aplicabile în întreaga lume și cred că mulți dintre noi își doresc asta. Problema se pune însă cum trebuie să procedăm din punct de vedere al guvernanței la nivel mondial, pentru că există obstacole, cum ar fi China, plus organizații care au un statut diferit. Organizația Mondială a Comerțului are o funcționare diferită și un tribunal Uh, specific care impune uh, aplicarea legislației specifice, dar același lucru nu se regăsește în funcționarea Organizației Internaționale a Muncii. Aceleași probleme sunt legate și de celelalte documente internaționale documente de drept internațional, unde legislația cu, sau standardele cu privire la mediu și standardele cu privire la uh, aspectele sociale nu sunt privite cu aceeași uh, greut, ca având aceeași greutate ca celelalte aspecte de drept internațional. Aici trebuie să reținem că Serviciul European de Acțiune Externă, așa cum a fost el creat, din punct de vedere al comerțului, nu uh, are o competență specifică și trebuie să vedem cum trebuie organizate toate aceste lucruri în cadrul Uniunii Europene, cum vom ajunge la o decizie în cadrul Uniunii Europene, cine poate să ia inițiativa. Serviciul European de Acțiune Externă ar putea el să ia inițiative pentru a face în așa fel încât uh, propunerile doamnei Grei să fie ascultate, poate el să aducă o luare de poziție fermă din partea Uniunii Europene? sau statele membre sunt cele care dau mandatul Uniunii Europene pentru negocierea acordurilor comerciale și atunci ele trebuie să se pronunțe. Aici ne confruntăm cu mai multe obstacole pe care trebuie să le eliminăm înainte de a ajunge la o poziție comună europeană. Sigur că putem să afirmăm într-un discurs de, discurs de deschidere că ne dorim uh, o, un accent mai mare pe aspectele sociale în procesul de mondializare, dar trebuie să vedem până unde Comisia care face negocierile, care poartă negocierile, până unde este așadar ea dispusă să meargă. Și mi-aș dori câteva informații în acest sens. Bun. Domnul Martinez, două minute. Gracias, presidenta. como, como parece logico y siguiendo... Mulțumesc. Pentru a continua cele spuse de domnul Berman, coordinatorul nostru, cred că putem să spunem următoarele. Suntem de acord cu abordarea, cu intențiile, cu îngrijorările și cu voința de a continua munca făcută până acum. Am văzut care sunt sugestiile care au fost făcute. Cred că ceea ce putem să facem e să subliniem și mai mult care sunt pro- problemele țărilor semnatoare. Țările despre care vorbim sunt semnatare ale Convenției. Așa că, fie că vorbim de consistență sau nu, există țări care au semnat uh, Convenția Organizației Internaționale a Muncii, dar nu respectă standardele. Însă, pe lângă acestea, mai există și alte întrebări în care mă găsesc într-o situație destul de dificilă. În ceea ce privește chestiunile sociale, cum ar fi cele legate de drepturile omului, se pare că am introdus anumite elemente în convenție doar ca să ne simțim noi mai bine. Odată ce există o teză în ceea ce privește drepturile omului pentru o țară cum ar fi Israelul, care încalcă aceste drepturi în mod repetat și sistematic atunci când ne referim la teritoriile ocupate ale poporului palestinian, observăm următoarele. Pe am avut această teză în convenție de mulți ani. Ea exista, însă nu am găsit niciun fel de posibilitate să numim un organism care să se ocupe de asemenea situații în care întâlnim un asemenea comportament de încălcare a clauzelor care țin de drepturile omului. Și atunci, nu vom putea fi niciodată siguri că alte clauze, de exemplu cele sociale, nu vor avea exact același destin. Da, facem declarații în ceea ce privește bunele intenții, Însă eu cred că nu trebuie să ne facem niciun fel de iluzii că introducerea de clauze va face ceva diferit. În ceea ce privește Organizația Internațională a Muncii, aici situația e puțin diferită. Țările semnatare trebuie să fie de acord. Mulțumesc! Ale. Are cuvântul Comisia. Domnul sau doamna Tamas Varne dacă nu greșesc. Este vorba despre doamna. Nu. Christine Schreiber, care este șef de unitate la DG uh, Ocupare. Aveți cuvântul două minute. Um, don't, have, we have, don't think I have to underline how much we appreciate it. Noi ne bucurăm foarte mult că Parlamentul se ocupă de această dimensiune externă în ceea ce privește domeniul social. Ne bucurăm de contribuția Parlamentului. E nevoie de o cooperare a dialogului în ceea ce privește chestiunile de incluziune socială. Aș dori să vorbesc despre câteva puncte care au fost atinse de raportori și de ceilalți europarlamentari care au luat cuvântul după aceea. În ceea ce privește politicile de comerț și politicile de liber schimb. Vom continua să muncăm spre atingerea țelurilor în ceea ce privește responsabilitatea socială a întreprinderilor. Și aici sunt incluse și acele acorduri în ceea ce privește investițiile. Toate acordurile de liber schimb au capitole în care se cere părților să lucreze astfel încât să ajungă la niște standarde de nivel înalt. Este nevoie și de un mecanism de monitorizare în care să fie implicată societatea civilă. E nevoie și de experți. Noi ne încurajăm partenerii să uh, Uh, ratifice și să implementeze Convenția Organizației Internaționale a Muncii și alte convenții care țin de Organizația Internațională a Muncii. S-a vorbit de, către, de această convenție, mai mulți europarlamentari au menționat-o și este una foarte importantă în ceea ce privește mecanismele de punere în aplicare. E nevoie de un dialog transparent între părți, de mecanisme prin care să fie implicați și partenerii sociali, astfel încât să putem să ajungem la rezultate mai bune. Al, un alt sistem decât cel bazat pe pedepse, de exemplu. Comisia este pregătită să discute aceste chestiuni cu Parlamentul și despre țările care au semnat uh, rezoluția privind drepturile omului și o, alt, o altă rezoluție importantă în ceea ce privește munca adoptată în noiembrie anul trecut. Comunicarea adoptată de Comisie în anul 2006 vorbește despre un concept voluntar companiile pot să aleagă să fie mai uh, atente în ceea ce privește mediul înconjurător. Lucrurile au evoluat din anul 2006 și de aceea Comisia se gândește acum la niște modificări în ceea ce privește aspectul de mediu. Cu siguranță vom continua să să încurajăm activitățile voluntare, însă e nevoie și de alternative, instrumente și mecanisme complementare. Grez, la conclusion. Îi dau cuvântul acum doamnei Grez, spre doamna președintă, pentru a extrage concluziile. Se vede, se pare că este și o întrebare suplimentară, în mod excepțional, pentru că e vorba despre domnul Berman. Se pare că privilegiile au fost uh, totuși abolite în 1789 încă deja. Poate că nu am înțeles-o foarte bine ceea ce spuneați dumneavoastră în legătură cu monitorizarea și cu, măstr- și cu măsurile de constrângere. Aș dori să, fiu, să fiți puțin mai detaliată, pentru că deja de 2 ani mă lupt pentru a găsi o soluție la un subiect foarte important și anume o combatere mai eficientă a exploatării prin munca a copiilor în, cur- în țările în curs de dezvoltare. Printre altele, prin intermediul unor măsuri constrângătoare, cum ar fi instalarea unei linii telefonice care să fie deschisă tuturor organizațiilor și persoanelor din țările în curs de dezvoltare și din exterior care pot semnala cazuri de întreprinderi europene care abuzează de o situație în care drepturile sociale nu există sau nu există suficient, ca de exemplu în coasta de Fildeș, unde pentru sectorul de cultură de cacao, recoltarea se face în mare parte de către copii, iar ciocolata produsă astfel ajunge în Europa și nimeni nu se plânge despre asta. Sunt lucruri care sunt extrem de negative pentru aceste țări în curs de dezvoltare și cred că aici am putea avea o abordare mai constrângătoare, pentru că și opinia publică trebuie să fie trezită între ghilimele pe aceste subiecte. O monitorizare eficientă ca, de exemplu, prin intermediul unei hotline, ar fi extrem de eficientă. Ă, președinta, vă reamintesc că avem trei minute de întârziere și trebuie să recuperăm. Redau cuvântul Comisiei pentru un minut și apoi trebuie să redistribuim ă, timpul de luare de cuvânt ă, în mod diferit. Deci, o să răspund spunând că, pe de o parte, avem un context formal Trebuie să vedem dacă există un mecanism care este bazat pe amenzi, pe suspendarea beneficiilor în cadrul acordurilor, de com- acordurilor comerciale și, pe de altă parte, se preferă un mecanism mai flexibil cu evaluări independente, cu implicarea partenerilor sociali, tocmai pentru că uh, considerăm că avem mai multe pârchii la dispoziție dacă uh, implementăm un astfel de mecanism mai flexibil în detrimentul unuia care să fie bazat numai pe sancțiuni, totul sau nimic. Sigur că trebuie să existe mecanisme de alertă dacă există dovezi, uh, de, exemplu, față de exploatarea prin muncă a copiilor. Trebuie să explorăm mai îndeaproape acest gen de posibilități. Nu avem timpul să facem asta acum, va trebui să contactați mai degrabă pe colegii mei care lucrează pe partea comercială. Președinta, îi dau cuvântul doamnei Grez, trei minute. Mulțumesc foarte mult pentru toate observațiile care au fost făcute. Uh, rețin importanța care a fost acordată rolului uh, Organizației Internaționale a Muncii și, de, și rețin de asemenea necesitatea de a face um, din politica socială a Uniunii Europene o politică fundamentală. Revin la problema Chinei și a Asiei, într-adevăr, aici lucrurile nu sunt deloc simple, însă utilizarea exemplului Chinei și al Asiei în general pentru a nu merge către niște măsuri constrângătoare înseamnă de fapt ca de fiecare dată să acceptăm prezența unor țări care au condiții sociale nesatisfăcătoare și să coborâm și mai mult nivelul exigențelor? Când, de fapt, scopul nostru este să avem o dezvoltare mai bună, condiții sociale, standarde sociale care sunt respectate și uh, oameni care să fie calificați, să fie bine pregătiți, să aibă competențe. Iată așadar elementele pe care doream să le furnizez ca răspuns la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor este fixat pentru 10 februarie la ora 12 și că vom uh, vota în cadrul reuniunii noastre din 22 uh, martie. Abordăm acum uh, discuția privind proiectul de aviz pe raportul INTA, noua politică comercială a Uniunii Europene în cadrul strategiei Europa 2020. După cum știți, scopul acestei inițiative este de a întări rolul comerțului în susținerea obiectivelor de competitivitate și uh, creștere economică ale Uniunii Europene la nivel mondial. Având în vedere că comerțul este un subiect care are implicații în mai multe domenii, uh, care afectează dezvoltarea, comisia noastră a solicitat să redacteze un aviz pentru a se asigura că coerența politicilor de dezvoltare este luată în considerare de către INTA, comisia competentă pe fond în acest raport. Colega noastră, doamna Birgit Schnieber-Jastram, este cea care va prezenta în linii mari proiectul de aviz. Doamne Schnieber-Jastram, aveți cuvântul. Äh, Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că această temă este una foarte importantă și în ceea ce privește coerența politică. A fost imposibil în acest proiect de aviz din cauza spațiului să includem tot ceea ce doream, de aceea aș fi foarte mulțumită dacă s-ar veni cu completări. Se vorbește despre politica uh, în ceea ce privește politica comercială în cadrul strategiei Europa 2020. Domnul comisar de Gurt anul trecut, în martie, spunea că trebuie să avem o viziune pe termen lung. Într-o viziune pe termen lung, comerțul trebuie să asigure o viață mai bună pentru toți locuitorii acestei planete. În comunicarea Comisiei, această frază nu o găsim foarte clar exprimată, însă găsim o niște semnale clare în ceea ce privește coerența politică. Aceasta e importantă și uh, în comunicarea comisiei găsim mai multe despre ceea ce înseamnă această politică comercială. Noua agendă se axează pe, următoare, pe următorul fapt. Cum le, poate fi sigur, cum le poate fi asigurat accesul pe piață firmelor europene? De ce garanții este nevoie astfel încât firmele europene să aibă, să aibă acces la resurse de materii prime? Dezvoltarea durabilă o găsim în comunicarea doi și aici se pune accentul pe ecologie, pe chestiunea ecologiei. Există și alte dimensiuni pentru o dezvoltare economică bună. Vorbim de factori sociali și economici. Aceștia sunt tot mai mult lăsați la o parte. În comunicarea Comisiei nu găsim nimic în ceea ce privește o marjă economică, un spațiu de care au nevoie țările în curs de dezvoltare, astfel încât să lupte cu succes împotriva sărăciei. Doar așa putem vorbi despre Sud și un Sud în care să existe destule resurse alimentare. E nevoie ca aici să fie construite piețe locale și regionale. Un alt subiect ar putea fi următorul, accesul la medicamente, adică sprijinirea inițiativelor din comerț. Acestea sunt importante Există și un exemplu despre care s-a vorbit și în Parlament. O anumită firmă de medicamente își trimite medicamentele spre asemenea țări cu mari probleme din lume. S-a discutat despre sectorul de materii prime. Acesta este unul foarte important. E nevoie de regulamente mai puternice pentru firme în acest sector. E nevoie de un comerț responsabil în acest sens de inițiative cum e The Natural Resource Charter. Acestea sunt foarte importante și își găsesc ecoul în cadrul întreprinderilor. întreprinderilor pentru că vorbim tocmai de, ace- de acele țări care vor fi piețele de dezvoltare de mâine. Vă mulțumesc! Mulțumesc, nimeni nu a cerut cuvântul. Ah, domnul Martinez, vă rog. Eu, Vreau să spun că mă interesează foarte mult acest subiect. În principiu sunt de acord cu sugestiile colegii noastre. Cred că aspectele pe care le a menționat sunt foarte interesante. Însă aș avea niște întrebări. La punctul 5, la a cincea sugestie. În prima propoziție se spune că Uniunea Europeană trebuie să uh, renunțe la anumite bariere netarifare. Bariere netarifare. Cred că foarte mulți cred că se vorbește despre subvenții pentru agricultură, de exemplu. Dar apoi, mai departe, se spune mai ales în când vorbim despre uh, produse ecologice din țările în curs de dezvoltare. Dar aici vorbim clar de niște produse tarifare. Vorbim întâi să renunțăm la aceste bariere netarifare, adică un fel de impozite, un fel de taxe. Înțeleg că e foarte dificil, dar probabil că ar fi mai bine ca să formulăm în felul următor. Uniunea Europeană trebuie să încerce să renunțe la acele bariere netarifare. Așa lucrurile ar fi puțin mai clare. Știm că această problemă este una foarte complexă. Însă când vorbim despre renunțarea la aceste bari- la barierele netarifare, uh, trebuie să fie foarte clar la ce ne referim, pentru că dacă nu are loc o contradicție. Mulțumesc, le mulțumesc colegilor, acest raport este unul foarte interesant, trebuie să așteptăm și sugestiile din partea Comisiei INTA. Mulțumesc, urmează doamna Grez. Da, foarte pe scurt. Colega Skakiller, care era raportor din umbră um, și care lipsește astăzi, oricum eu mă exprim în numele grupului. Trei aspecte pozitive în textul de față. În primul rând, voința de coerență în ce privește articolul 208, luarea în calcul a factorilor economici, social și de mediu în negocieri și apoi voința de a avea o a, uh, exploatare a materiilor prime mai prietenoasă cu mediul. Însă vreau să spun că trebuie să se meargă mult mai departe. Trebuie să precizăm care sunt condițiile necesare pentru o dezvoltare durabilă, care nu sunt absolut deloc uh, specificate în acest moment. De asemenea, în textul de față nu apare nimic uh, legat de acordul fitosanitar și negocierile cu OMC-ul Inutil să vă reamintesc de carnea de vită cu hormoni, dar, oricum, trebuie menționat ceva legat de principiul de precauție în orice caz. Apoi, acest text ne dă senzația că liberalizarea comerțului și a bunurilor și serviciilor legate de comerț uh, va fi profitabilă pentru toată lumea? Aceasta ar fi impresia, însă, de fapt, țările cele mai dezvoltate vor profita de pe urma acestor măsuri. Și, în sfârșit, o întrebare legată de coerența noastră când vine vorba de diferitele politici. Uniunea Europeană dorește o strategie bazată pe exporturi și dezvoltare, fără a avea niciun fel de uh, legătură cu strategia aceleași Uniunii Europene asupra schimbărilor climatice. Deci aș spune în concluzie că o politică comercială nu poate să se facă în detrimentul mediului și a normelor sociale. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul Comisiei Europene. Domnul Van Uysen, 8 minute, vă rog. Bună ziua! Jean-Charles Vaneco, mă ocup de coordonarea politică la DG Trade. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Comisia mulțumește pentru că sunteți interesați de această comunicare. Este foarte important ca politicile comerciale să fie coerente cu Serviciul de Acțiune Externă, dar și cu politicile pe plan intern. De aceea este foarte important pentru noi, ca comisia dumneavoastră se interesează de aceste aspecte și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că comunicarea respectivă subliniază uh, importanța eficienței politicilor comerciale. Deci aceste lucruri sunt destul de bine reliefate. Considerăm că majoritatea aspectelor prezente în uh, proiectul de aviz se aseamănă cu filozofia regăsită în comunicarea noastră Poate ați observat că comunicarea sau s-a spus că comunicarea nu se concentrează prea mult pe dezvoltare, însă vreau să vă spun totuși că până la sfârșitul anului vom publica o comunicare special dedicată comerțului și mediului. Deci, există câteva lucruri schițate în comunicarea de față, dar să știți că vom merge încă și mai departe în următoarea comunicare lucruri cum ar fi tratamentul preferențial, uh, diferența de tratament, aid for trade și așa mai departe, lucruri care apar și în avizul dumneavoastră. În ceea ce privește dezvoltarea durabilă, tocmai am avut o dezbatere și nu aș mai intra în această discuție, însă vreau să vă um, um, atrag atenția asupra capitolului dezvoltare durabilă a uh, formului caribean, car, caraibean de asemenea, o serie de alte. Doamna președinte, v-am dat un minut, faceți ceva mai mult? Da, spune e, domnul la comisie, vreau să spun ceva despre Caraibele. Mulțumesc foarte mult, spune președinte. Doriți să concluzionați? Nu trebuie să spun nimic în final pentru că vom avea timp să mai discutăm despre acest punct. Ok. Donc, euh, nous avons donc aujourd'hui point numéro 8. Hein. Deci, punctul 8. Am uitat să vă spun de asemenea că data limită de depunere a amendamentelor este 14 februarie și vom vota pe 3 martie. Bun. Trecem acum la punctul 8 sporirea eficacității politicii europene de ajutor pentru dezvoltare. Domnul Casmare, este raportor. Astăzi avem un prim schimb de vederi în ceea ce privește raportul care se ocupă de Cartea Verde a Comisiei privind creșterea inclusivă și dezvoltarea durabilă. Rezultările Rezultatele consultărilor uh, vor fi uh, um, discutate la Consiliul Informal din 22 februarie și Comisia va publica o comunicare pe 22 iulie. Acest document nu este disponibil decât în limba engleză, dar celelalte versiuni vor sosi de data ce vor fi gata. DEVE a cerut un studiu de experți privind aspecte cheie ale cărții verzi și acest studiu este la dispoziția tuturor membrilor, deci dau cuvântul imediat domnului Kacmarek. Si être bref, donc. Euh. Zielona Księga jest ambitna, już sam jej podtytuł Zwiększenie skuteczności. Mulțumesc. Noi avem ambiții legate de eficacitatea politicii europene în materie de ajutor pentru dezvoltare și cred că Cartea Verde este o bună bază de plecare care ne reamintește ce am făcut, ce mai trebuie să facem, care sunt provocările viitorului. Această Carte Verde confirmă validitatea principalelor axe de acțiune pe care ni le-am propus, și anume prioritatea noastră este dezvoltarea, obiectivele de dezvoltare și îndeplinirea tuturor angajamentelor pe care noi le-am luat în ce privește ajutorul pentru dezvoltare. Cartea Verde vorbește de asemenea despre noutăți legate de schimbările climatice și de asemenea de energiile regenerabile și agricultură. Când am pregătit documentul de lucru, am vrut să mă concentrez pe anumite aspecte cheie care, după părerea mea, mai trebuie să mai fie precizate, inclusiv uh, în ce privește terminologia și definițiile. În primul rând, concepția sau conceptul de politică foarte eficace. Subliniez acest adjectiv. Apoi, o dezvoltare economică inclusivă care să ia uh, în uh, calcul uh, o dezvoltare socială și tot așa, și aici avem nevoie de o politică extrem de eficace ca toate celelalte politici, nu-i așa? În poloneză spunem deseori că un atribut un anumit atribut, uh, să zicem, pozitiv uh, sau care duce cu gândul la o acțiune, uh, poate să obține efectul contrar. Este clar că nu ne dorim uh, să fim altceva decât eficace. De ce dorim acest lucru? Ei bine, deoarece sărăcia la scară globală este absolut uh, uh, enormă, la fel de enorme sunt și mijloacele la care am putea să facem apel pentru a uh, lupta împotriva sărăciei într-un mod cât se poate de eficace. Comisia Europeană vine cu anumite măsuri concrete în acest sens, de exemplu o mai bună coordonare, o plusvaloare clară uh, adusă acțiunilor noastre, efectul de pârghie și așa mai departe. Lucruri bune și frumoase, însă trebuie să fim precauți și să nu să nu consfințim niște principii uh, teoretice, dar care nu ne permit să facem lucruri concrete. Nu trebuie să ne concentrăm numai pe indicatori și pe principii așa uh, in abstracto, ci să nu uităm obiectivul final și anume ajutarea țărilor cele mai sărace. Să vorbim vorbit aici despre țări cum ar fi Sudanul de Sud, chiar astăzi și organizațiile africane se plâng pentru că nu au acces suficient la proiecte acolo, în Sudanul de Sud, pentru că nu au folosit suficient sau nu au suficiente resurse pentru a pătrunde în meandrele birocratice și de limbaj din formularele de um, proiect. Sunt alte țări și alte organizații care se descurcă mai bine cu toate aceste formulare de apel la proiecte. Deci, depinde de la caz la caz. Este foarte important când vine vorba de această eficacitate sporită ca Uniunea Europeană să-și prezinte diferitele propuneri în a doua jumătate a anului la uh, întâlnirea la nivel înalt din Corea de Sud. Președinția poloneză va fi atunci prezentă în acest sens și vom fi susținuți, deci, de președinția Consiliului din partea Poloniei, cum v-am spus. Este, deci, un an crucial pentru că știm foarte bine că avem acest nou serviciu de acțiune externă care se pune pe roate. Toate aceste lucruri pot, lucruri pot să ne ducă la o mai bună omogenizare a politicilor noastre, însă nu știm exact dacă această dorință de coordonare și omogenizare vor deveni realitate și dacă politicile noastre vor fi cu adevărat mai eficace. Apoi, acea creștere economică de incluziune sau inclusivă. Este vorba de o dezvoltare durabilă și care ține cont de mediu și societate. Însă nu știm exact care va fi această politică, ce va consista ea, pentru că creșterea aceasta nu trebuie să-i uite pe cei mai săraci, Eh, bineînțeles că persoanele active mai avute sunt capabile să profite mai bine de creșterea economică. Să nu uităm, deci, pe cei mai săraci care trebuie și ei să poată să participe la această creștere și să culeagă roadele. Este clar că această creștere economică bazată pe incluziune este o provocare enormă și e vorba aici de organizarea pieței, pieței muncii, de asigurările sociale, de un sistem de fiscal mai just. Toate aceste lucruri sunt uh, niște provocări enorme. Dar, dacă este să fim mai pozitivi, să nu uităm că educația și sănătatea trebuie neapărat să intre aici, așa cum știm foarte bine, pentru că această creștere nu poate să se facă în lipsa educației și în lipsa accesului la servicii de sănătate. În concluzie, nu trebuie să ne uităm angajamentele din trecut și să nu facem ca uh, angajamentele noi, proaspete, uh, Eh, să ne facă să le uităm pe cele mai vechi. Eh, trebuie să continuăm să fim coerenți. Apoi, în ceea ce privește modernizarea și schimbările pe care le aducem la politica de dezvoltare. Nu e vorba de ceva unilateral, e vorba aici de consultări între cele trei instituții care trebuie să aibă loc. Deci, în orice caz, nu o metodă unilaterală. Un alt comentariu. Politica europeană pentru dezvoltare trebuie să fie ușor de înțeles pentru cetățeni, pentru cetățeanul de rând, pentru că numai așa cetățenii vor sprijini această politică. Pentru că limbajul deseori folosit pentru a descrie măsurile respective este greu de înțeles. Ce contează este ca lumea să accepte aceste politici și să știe de ce oferim acest ajutor pentru dezvoltare. Deci, uh, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și contez pe observațiile dumneavoastră. Mulțumesc! Vă reamintesc că vom trece la vot peste 10 minute. Îi dau cuvântul din nou doamnei Steiber pentru câteva minute. Doamnă președinte, vreau doar să-i mulțumesc domnului raportor. Mi se pare că acest document este unul bine gândit. Aș dori să îi mulțumesc de asemenea și pentru cele spuse în legătură cu coerența politică, mai ales în ceea ce privește munca în comun faptul că este pus accent, este, se pune accentul pe o creștere durabilă în documentul Comisiei. Cred că acest semnal este unul foarte bun. Documentul despre care vorbim este unul foarte bun care dă niște indicatori importanți în ceea ce privește creșterea durabilă. Se vorbește de dimensiunea socială, dimensiunea politică, despre eficacitatea dezvoltării. Mi se pare că e și un semnal, că nu vorbim despre creștere ca ceva singular, vorbim despre o creștere calitativă. Deci, încă o dată, vă mulțumesc foarte mult, un document foarte bun. Mulțumesc. Domnul Berman are acum cuvântul, un minut și jumătate. O să, înțeleg, o să încerc, doamnă președintă, să mă încadrez, că văd că altfel dați cu ciocanul și mă opriți. Voor dit goede werkdocument waarin, waarin de meeste essentiële punten genoemd zijn en goed genoemd zijn. Mulțumesc foarte mult pentru punctele esențiale pe care le-ai uh, citat, uh, Filip. Când vorbim despre coerența politicilor, vorbim în general despre politici de dezvoltare și politici uh, Uh, din agricultură sau din comerțul internațional. Foarte rar vorbim despre coerența între politicile de dezvoltare și politicile externe, politicile de relații externe. Rar se întâmplă asta. Rar se întâmplă așadar să facem această apropiere. Responsabilii de dezvoltare lucrează direct cu conducătorii țărilor în care sunt prezenți și rar cu ceilalți parteneri uh, se constată deseori că acești conducători ai țărilor uh, în curs de dezvoltare trimit uh, bogățiile țării în băncile din Elveția și inegalitățile continuă să existe. Așadar, această corelare trebuie să fie menționată mai, într-un mod mai puternic în țările membre ale Uniunii Europene ni se reproșează că politica de dezvoltare nu funcționează, dar această politică de dezvoltare este blocată de politicile de relații externe care deseori nu permit atingerea obiectivelor de dezvoltare. Și sigur că vom reveni la acest subiect datorită raportului excelent al lui Filip. Doamna Martinez, un... domnul Martinez, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președintă. În acord cu ce a spus domnul Berman pe tema coerenței. Trebuie și eu, de altfel, să încep prin a-l felicita pe Filip pentru acest document uh, excelent, care, din nou, trebuie să fie evidențiat cu orice preț. Coerența înseamnă respectarea valorilor, pentru că, odată cu tratatul de la Lisabona, introducem principiul de solidaritate, care este un element esențial al procesului de construcție europeană. Este un element de identitate care nu trebuie să fie păstrat în intern. El trebuie să aibă o aplicare în relațiile pe care le dezvoltăm cu lumea, în relațiile noastre externe și de aceea ar fi uh, important să includem și această idee în raport. Filip, este o frază pe care aș dori să o modificăm. E vorba de ultima frază, la pagina 3, unde se spune că nu trebuie să subestimăm uh, importanța valorilor uh, solidarității chiar și în perioade de criză. Eu aș spune că trebuie să subliniem importanța solidarității, mai ales în perioadele de criză. Pentru că tocmai în aceste perioade de criză, solidaritatea este mai greu de pusă în aplicare și este cu atât mai necesară. Și ultima observație, doamnă președintă, în documentul de față nu găsesc, dar poate că l-am citit eu prea repede, dar nu găsesc nicio trimitere la taxa pe tranzacțiile internaționale în calitate de mecanism care să permită strângerea de fonduri care ar putea să întărească resursele destinate cooperării pentru dezvoltare. Cred că ar fi bine, de altfel, cu toții uh, susținem acest mecanism uh, nou creat și cu toții înțelegem nevoia de a întări resursele în favoarea dezvoltării pentru ca această dezvoltare să poată fi făcută cât mai repede. Mulțumesc. Domnul Deze, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, dumneavoastră sunteți foarte strict astăzi și vă mulțumesc pentru asta. În a doilea rând, vreau să spun că e bine că ne-a prezentat Comisia o carte verde și că raportul colegului nostru este unul foarte bun. Aș dori să vorbesc câte ceva despre această agendă care, în ceea ce privește rezultatele efective. Ne dorim foarte mult ca declarația, știm că declarația de la Paris de acum 5 ani a fost un pas înainte și cele hotărâte la Accra la fel. Cred că, având în vedere progresele făcute până acum, cred că vom putea ca împreună cu Comisia să avem un uh, dialog structural, structurat. Vreau să subliniez două lucruri. Atunci când vizităm țări în curs de dezvoltare, când mergem acolo în delegație, discutăm cu ambasadorii de acolo și vedem că coordonarea este una deficitară. Statele membre și Uniunea Europeană au mereu abordări diferite în aceste țări în curs de dezvoltare. Două observații în ceea ce privește raportul. În ceea ce privește dezvoltarea, 20% din fonduri ar trebui să rămână în sectorul medicamentelor, cum a fost și până acum, și apoi creșterea uh, economică trebuie să țină cont și de populațiile sărace. Mulțumesc! La parole est maintenant... Euh, Are cuvântul acum Comisia. Domnul von Burgstorf, un minut și jumătate. Doamnă președinte, onorați membri ai Comisiei Dezvoltare, stimate domnule Cacimarec, permiteți-mi să mă alătur celui, celor care v-au felicitat pentru acest document de înaltă calitate, care subliniază aspectele cheie importante pentru viitorul politicilor europene care trebuie să se axeze mai mult pe nevoile uh, populațiilor defavorizate din țările partenere. Ați vorbit despre importanța unei mai bune coordonări la nivel european și despre importanța de a ne asigura că abordăm factorii care stau la baza Uh, proceselor de, de guvernare într-un mod holistic. Și de asemenea, importanța de a răspunde complexității aduse de tratatul de la Lisabona, odată cu crearea de noi instituții, cum este Serviciul European de Acțiune Externă. Permiteți-mi să vă reasigur că Comisia împărtășește o mare parte din observațiile și soluțiile pe care le-ați propus Uh, vom utiliza reuniunea din de februarie pentru a um, discuta despre aspectele politice și comisarul Pibals este conștient de o mare parte din problemele pe care le-ați ridicat. Doamna președinte a sugerat să adoptăm noua comunicare în iulie, dar se pare că vom face acest lucru în iunie. Așadar, mai rămâne foarte puțin timp și vom face tot ce este posibil pentru a respecta acest termen așteptăm cu nerăbdare să întărim cooperarea cu uh, Parlamentul European pe acest subiect uh, precis. Doamna președintă, mulțumesc! Am ajuns la sfârșitul discuției. O să-i dau cuvântul domnului Cacimarec pentru a extrage concluziile. Da, pe scurt, mulțumesc pentru toate aceste observații. Domnul Martinez are dreptate. Această formulare cu privire la solidaritate ar trebui să fie făcută în mod pozitiv și nu negativ, pentru că chiar și în nota din subsol se spune că 80% din europeni percep politica de dezvoltare ca fiind o politică importantă în cadrul politicilor europene. Deci cetățenii sunt conștienți de asta și atunci trebuie să vorbim despre asta în mod pozitiv. În ce privește noile surse de finanțare? Uh, este adevărat că formulările din acest document de lucru sunt puțin pasive. Poate pentru că discutasem deja despre aceste subiecte acum multă vreme și caracterul cantitativ nu era cel mai important aici. Dar e adevărat, putem să luăm în calcul și aspectele cantitative pentru a avea o abordare mai puțin pasivă. Doamna președintă, mulțumesc foarte mult, domnule Cacimarec, mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră constructive. Vom continua să dezbatem acest subiect în reuniunea noastră din 22 martie, în cadrul căreia vom asculta și câțiva experți care vor vorbi despre problema amestecului între subvenții și împrumuturi. Trecem la vot. Votul privind viitorul um, politicii de uh, investiții a Uniunii Europene la nivel internațional și o să vedeți că, uh, o să vedeți că acest aviz apare de două ori, este o greșeală, votăm numai o singură dată. Avem 32 de amendamente și vom trece la vot. Sper că aveți cu toții cartelele de vot nu avem nevoie de ele, era numai ca să vă fac puțină frică, să, să vă atrag atenția. Începem. Deci, politica europeană din domeniul investițiilor internaționale. Uh, raportorul Bill Newton Dunn și începem. Avem 32 de amendamente. Sunteți pregătiți? Vă rog de asemenea să ridicați mâinile în mod clar, da? ca să reușim să calculăm. Alinatul 1. Vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Recalculăm. Da, eu cred că este adoptat. Este vreo îndoială aici. La... Așadar, cine este pentru? Da. Se adoptă, cred. Dar trebuie să refacem tot votul. Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Așadar, se adoptă. Acesta este caduc. Amendament oral. Amendamentul oral. Da? Văd că avem aici o moțiune a doua parte a acestui amendament, pentru că spuneați că este un vot în două părți, da? Deci trebuie să votăm și a doua parte după ce am votat prima parte. Așa este. Aveți dreptate, spune doamna președinte. Votăm acum a doua parte. Îmi cer scuze. A doua parte. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Se abține cineva? Nu, se respinge. Acesta este caduc. Bun, ajungem la amendamentul oral, numărul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la alinatul 1, amendamentul 4. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5, vot pe părți. Cine este pentru prima parte? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 6. Uh, Din nou un vot pe păr. Cine este pentru? Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Uh, cred că avem un dubiu aici. O să verificăm din nou, vă rog. Cine este pentru? Domnule Gheorenț, ați ridicat mâna sau nu? Răspuns fără microfon. Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Alinatul 2, amendamentul 7. Cine este pentru? Da, iar am uitat a doua parte. Îmi cer scuze. Cine este pentru a doua parte? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alinatul 2, amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendament oral 2 Vot pe părți. Domnul Căsmarec uh, spune că obiectează față de aceste amendamente, ca urmare sunt caduce. Și atunci trecem la amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alineatul 3. Amendamentul de compromis 1. Tot vot pe părți. Cine este pentru? Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9 este caduc. Amendamentul 11 direct. Alinatul 4, amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12. Două părți. Nu. Nu. E caduc și acesta. Compromisul numărul 2, vot pe părți, cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Așadar, conservatorii și reformiștii cer aici un amendament oral, solicită adăugarea acestui text și publicarea oricărei noi realizări, inclusiv absența oricărui progres, adăugarea la sfârșitul textului. Obiectează cineva? Votăm a doua parte cu această adăugire? Cine este pentru? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 Se adoptă. Trecem la amendamentul oral numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 20? Nu, nu. Este caduc. Verzii au solicitat un vot pe părți asupra alinatului 6. Deci split vote, trei părți la alinatul 6. Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cine este pentru a doua parte? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cine este pentru a treia parte? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alinatul 7, amendamentul 22, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 9, amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri. Prefer să verificăm. Așadar, cine este pentru amendamentul 26?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 Cine este împotrivă? Se adopte. adopte. Se adoptă. Abțineri, totuși? Se adoptă. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul... Nu, următorul așadar este caduc. Amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul final acum. Votul final. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâinile sus. Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Felicitări domnului Newton. Passons aux décharges. Donc, euh, décharge rapporteur, Monsieur Berman. le la Euh domnului Berman, descărcare. Începem. A, putem să votăm în bloc primele trei. Cine este pentru, vă rog? Împotriva? Abțineri? Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Votul final. Avizul în ansamblul său. Astfel modifica cine este pentru împotrivă. Ce e contre? Împotrivă, deci. Abțineri. Se adoptă. Felicitări domnului Berman. descărcarea bugetară generală UE, vă propun să votăm împreună 1 și 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraful 5, amendamentul 3. Cine este pentru? Abțineri respins. Amendamentul 4. Cine este pentru, cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Votul final acum pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Felicitări, domnule Berman. Da, deci votăm acum raportul domnului Görens privind raportul special al Curții de Conturi în cadrul descărcării Comisiei. Trecem la amendamentul 1 Alineatul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 3. Uh, amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Nu sunt sigură. O luăm de la capăt. Cine este pentru, vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Abțineri. Respins. Unde am ajuns? Am ajuns la amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. abțineri, respins. Aliniatul 6, compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am ajuns la alineatul 9, amendamentul 7. Cine este pentru, împotriva, abțineri? Se adoptă. Amendamentele 8 și 9 în bloc. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votul final. Vă rog frumos să ridicați mâna. Cine este pentru? Domnule Martinez, sunteți pentru sau împotrivă? Acum împotrivă. abțineri, se adoptă. Felicitări domnului Görens. Întrebări la diverse? Următoarea ședință a Comisiei DV va avea loc la Bruxelles pe 3 martie de la 9 dimineața la 12 jumătate. Am terminat ședința pe ziua de astăzi. Mulțumesc tuturora! Vreau să vă întreb și, de fapt, vreau să cer coordonatorilor să rămână, bineînțeles, în sală.